il presidente oh, buongiorno eccoci qua allora buongiorno madame buongiorno allora la seduta è aperta deschidem această ședință bună dimineața primul punct de pe ordinea de zi se referă la o întrebare orală adresată Comisiei cu privire la